Uh, Doamne și domnilor, bună ziua, bine ați venit la această conferință de presă dedicată noilor măsuri speciale dedicate Greciei, care să permită Greciei să folosească mai ușor fondurile europene. Mă bucur că pot să-i spun bun venit domnei Mihailova, președintele Comisiei Parlamentului European pentru Dezvoltarea Regională și domnul comisar Crețu, care vă stă la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări și vă va prezenta noile măsuri. Doamnă președinte, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru interesul pe care îl dovediți față de activitatea Comisiei Regii. Astăzi, Comisia noastră a avut o reuniune extraordinară urm- următoarea întâlnire, reuniune uh, ordinară a Comisiei Regii fiind uh, prevăzută pentru data de 17 septembrie, însă toți coordonatorii de la Comisia Regii împreună cu secretariat, secretariatul Comisiei și cu mine am decis să organizăm această reuniune extraordinară pentru că propunerea, a venit propunerea Comisiei de modificare a regulamentului privind uh, fondurile alocate Grecia și pentru că uh, Uh, eu, în calitate de președinte a Comisiei, vicepreședinții Comisiei, coordonatorii, înțelegem cât de important este să purtăm o discuție pentru a ne asigura că înțelegem propunerea făcută de Comisie, pentru a avea ocazia de a ne întâlni cu doamna comisar, pentru a asculta motivele care stau uh, în spatele avansării acestei propuneri pentru a asculta să vedem care vor fi măsurile prevăzute pe viitor pentru a monitoriza uh, situația punerii în aplicarea acestor măsuri. Am avut o discuție foarte rodnică, aproape toți cei prezenți au avut ocazia de a interveni și discuția a fost una foarte interesantă pentru că toți cei care au luat cuvântul au considerat că este deosebit de important ca instrumentele existente, cum sunt fondurile structurale din cadrul politicii de coeziune, să fie folosite în sprijinul economiei uh, Greciei și în sprijinul cetățenilor eleni. Toți colegii care au luat cuvântul s-au referit la importanța acestei decizii. Cu toții s-au referit la importanța controlării, monitorizării punerii în aplicare acestei decizii, pentru că pe viitor va fi important să ne asigurăm că toate aceste fonduri vor ajunge la proiectele importante, că cheltuirea acestor fonduri va fi controlată într-un mod adecvat și că va avea loc o raportare în fața Comisiei Europene și a Parlamentului European. Și în uh, final am decis că cea mai bună soluție pentru noi, pentru Parlamentul European, este de a adopta procedura simplificată prevăzută în regulamentul de funcționare a Parlamentului European. Este vorba de articolul 50, dacă doriți să-l parcurgeți. Deci, am convenit asupra acestui punct. A existat o singură abținere la vot toți ceilalți membri ai Comisiei Regii au uh, fost de acord uh, cu propunerea Comisiei Europene. Eu sunt foarte mulțumită, am auzit foarte multe păreri uh, referitoare la rolul necesar pe care va trebui să-l joace Comisia Regia Parlamentului European, de a se coordona mai bine cu Direcția Generală Regio de la Comisia Europeană și eu sunt sigură că vom reuși să găsim cea mai bună modalitate de a controla procesul demarat acum pentru a obține cele mai bune rezultate și pentru a ajunge la situația în care vom putea pune capăt acelor practici care nu sunt cele mai uh, bune în statele membre, pentru că mm, toți membrii Comisiei Regi au înțeles că această decizie are o relevanță pentru Grecia, în primul rând, însă, în același timp, ea va reflecta punerea în aplicare a politicii regionale în toate statele membre ale Uniunii Europene. Am avut, de urmare, o reuniune foarte rodnică, am discutat foarte bine și am cooperat foarte bine cu Comisia Europeană. Vă mulțumesc. Doamna comisar, vă mulțumesc. Bună ziua, mă bucur că sunt uh, astăzi alături de dumneavoastră uh, lângă președinte, președintele Comisiei Regii a Parlamentului European, doamna Mihailova, care aș dori să îi mulțumesc personal pentru implicarea în uh, succesul obținut de reuniunea de astăzi. După cum a spus doamna președintă, Comisia Regii uh, s-a reunit într-un mod extraordinar tocmai pentru a discuta propunerile făcute de Comisia, Euro- de Comisia Europeană care vin în beneficiul uh, Greciei, ajutând-o să folosească la maxim fondurile structurale și de coeziune. Împreună cu domnul Dombrovskis am prezentat această propunere pe, ne-am referit la această propunere deja din 15 iulie. Între 2014-2030, Uniunea Europeană urmează să investească mai mult de 35 de miliarde de euro în, euro, în Grecia, mai mult de 20 de miliarde provenind de la fondurile de coeziune și fondurile structurale aceste fonduri sunt o sursă cheie de, pentru investițiile din Grecia, au contribuit deja la îmbunătățirea coeziunii teritoriale și economice în Grecia în această situație economică dificilă și vor avea un rol important și pentru perspectivele de viitor ale Greciei. Propunerea noastră își dorește să rezolve problema lichidit- uh, fondurilor lichide care împiedică uh, punerea în aplicare cu succes a politicii de coeziune în acest stat și aceste măsuri am ajuns acum în, țin acum de uh, competențele Parlamentului European și ale Consiliului, cei doi colegiuitori. După cum am explicat deja membrilor Parlamentului European, este deosebit de important să adoptăm aceste măsuri extraordinare cât mai repede posibil. Și mă bucur uh, că în Comisia Regii decizia de susținere a fost luată aproape în unanimitate, pentru că uh, Fondurile, situația acestor fonduri publice trebuie să fie revizuită acum pentru a permite investiții cât mai rapide, astfel încât economia Elena să resimtă un impact pozitiv cât mai repede posibil. Aș dori să vă spun că aceste măsuri uh, um, extraordinare vor sunt relevante atât pentru perioada de programare 2007-2013, cât și pentru noua perioadă de programare 2014-2020. Pentru a doua perioadă um, creștem rata de cofinanțare cu 7%. Este vorba de o măsură neutră din punct de vedere bugetar, însă care va pune la dispoziție uh, o sumă de 1 miliard de euro pe o perioadă de 2 ani, 500 de milioane în 2015 și alți 500 de milioane de euro în 2016, ceea ce va permite demararea unor investiții la fața locului. Pentru anii 2016-2017 propunem ca ultima, ultimele procente de cofinanțare europeană să fie la dispoziția imediată autorităților elene. Vom renunța la necesitatea de cofinanțare la nivel uh, național, astfel încât să se ajungă la o rată de finanțare din partea Uniunii Europene de 100%, începând cu anul 2007. Asta înseamnă că vor, vom dispune de alte 500 de milioane de euro imediat după acordul dat de Parlamentul European și de Consiliu. Vom uh, reuși să facem uh, reduceri de 2 miliarde de euro pentru bugetul național al uh, Greciei în urma acestor măsuri. Serviciile Comisiei lucrează îndeaproape cu autoritățile elene pentru a se asigura că fondurile structurale sunt investite cât mai bine, nu este important doar cum se cheltuie, acești bani să fie cheltuiți, dar ei trebuie să fie cheltuiți uh, cu înțelepciune. Trebuie să ne asigurăm că investițiile se îndreaptă înspre zone care duc la creștere economică, uh, cum este cercetarea și inovarea sau sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii elene. După cum știți foarte bine, Comisia Europeană, Parlamentul uh, European Uh, au dat dintotdeauna dovadă de solidaritate față de Grecia, așa cum am făcut-o și astăzi, uh, atât din punct de vedere al sprijinului financiar sau al asistenței tehnice oferite Greciei și vom face, ne vom continua această asistă, acest sprijin acordat Greciei și pe viitor. Am avut un uh, schimb de opinii cu experții din Grecia în legătură cu gestionarea partajată a fondurilor europene. Vom conlucra în continuare cu Parlamentul European, cu Consiliul, cu autoritățile elene de resort pentru a profita la maxim de această nouă oportunitate. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. La première question, voilà, je vous en... Prima întrebare, vă rog uh, și vă rog să amintiți uh, și numele dumneavoastră și din partea um, cărui mijloc de comunicare veniți. Uh, am două întrebări. Mai întâi, există vreun plan sau vreo foaie de drum mm, în legătură cu ce veți face pentru a evita practicile mai puțin bune în folosirea asistenței regionale în Grecia și apoi în legătură cu uh, miliarde care vor fi investite în Grecia din fondurile structurale se suprapun cu fonduri cum ar fi um, instrumentele din Orizont 2020 sau pentru IMM-uri. Sunt acelea sau sunt diferite? Uh, first of all, uh, you know that... Mai întâi știți că atunci când e vorba de punere în aplicare, aceasta este de responsabilitatea statului membru. Autoritățile elene știu că noi facem tot ce ne stă în putere, tot ceea ce este posibil pentru a ajuta Grecia, dar au și ele obligații. Mai întâi să creeze capacitatea administrativă pentru a identifica proiecte de calitate pentru următoarea perioadă de programare bugetară și, ca de obicei, această analiză este de responsabilitatea statului membru. Bineînțeles, practicile suboptime se întâlnesc peste tot, nu numai în Grecia, și capacitatea administrativă este foarte importantă, după părerea mea, mai importantă decât banii, pentru că am, sunt multe țări în, pentru care banii așteaptă la Bruxelles să fie investiți în proiecte, dar nu există capacitatea administrativă suficientă pentru a absorbi aceste fonduri. De aceea spun că este atât de important ca asistența tehnică să fie de asemenea transmisă. Deja am trimis uh, oameni de la DG Regio, la Ministerul Economiei în Grecia pentru um, a redresa anumite slăbiciuni în domeniul achizițiilor publice și în alte domenii și cred că această cooperare este foarte importantă, această cooperare între autoritățile elene și Comisie. În legătură cu cele 35 de miliarde, 20 de miliarde sunt din fondurile structurale și de investiții și 15 miliarde vor fi direct pentru fermieri. Deci uh, sunt deja în cadrul financiar multianual. Mm, din sumele prevăzute pentru Grecia pentru 2014-2020, noi acum propunem să dăm dinainte o mare parte din acești bani, deci în 2015 și 2016, pentru a rezolva problema de lichiditate, pentru a contribui la rezolvarea problemelor de lichiditate. Reformele structurale sunt altceva, avem propuneri suplimentare la ceea ce am semnat Grecia cu ocazia summitului, deci este o propunere nouă și sper că reformele structurale pe care grecii au spus că le vor face în, următoarele, în următorii ani, alături de propunerile noastre, vor schimba situația în economia greacă și vor uh, schimba um, realitatea poporului grec. Și știți că pericolul neadoptării acestor măsuri era foarte mare, pentru că Când am intrat eu în funcție, Grecia avea o rată de absorpție de 90% în noiembrie. Acum am ajuns la 95% pentru perioada 2007-2013, dar din cauza crizei de lichidități nu are uh, cei 5% uh, pentru a completa uh, programele și, de exemplu, pentru autostradă dacă nu s-ar fi adoptat aceste măsuri astăzi, nu ar fi avut bani pentru a completa cei 5% pentru autostrada respectivă și ar fi fost obligați și să ramburseze fondurile pentru nefinalizarea programului. De aceea este un moment crucial și un gest de solidaritate istoric din partea Parlamentului și Comisiei pentru Grecia. Dacă îmi permiteți, Aș dori să adaug și eu uh, două, trei cuvinte. Noi, cei de la, cei de la Comisia Regii, am sprijinit ferm propunerea Comisiei pentru că nu s-au propus schimbări în cadrul financiar multianual. Deci folosim cu reglementările actuale și oportunitățile actuale de finanțare pentru Grecia. De aceea acceptăm propunerea Comisiei pentru că nu schimbă nimic pentru celelalte țări. Deci folosim posibilitățile de finanțare pentru Grecia, dar încercăm să stimulăm să dăm, să facem plăți cât mai rapid și să sprijinim finalizarea perioadei financiare 2007-2013. Iată de ce am sprijinit această propunere. În al doilea rând, toți membrii comisiei au spus ceea ce se um, scrie la sfârșitul propunerii, și anume că Grecia trebuie să respecte toate regulile în vigoare pentru celelalte state membre și dacă nu finalizează proiectele, uh, și nu folosesc oportunitatea oferită de aceste fonduri suplimentare, va trebui să ramburseze comisia. Deci, iată, două lucruri foarte importante din această propunere. Oferim țării o șansă, dar în același timp respectăm regulile care sunt aceleași pentru toate statele membre. E foarte important acest lucru. Mai sunt alte întrebări? Could I have a small follow-up? Um... O mică întrebare suplimentară. Există o foaie de drum în legătură cu momentul în care se va lua decizia finală în legătură cu adoptarea cadrului multianual de către Parlament și Consiliu? Pentru aceste uh, măsuri, nu, nu e vorba de cadrul financiar multianual. Așa cum am spus, nu se schimbă nimic în cadrul financiar multianual um, cu adoptarea acestor măsuri. Da, avem o foaie de drum foarte scurtă. Am discutat cum se poate face acest lucru cât mai rapid. Consiliul deja s-a pus pe treabă. Grupul de lucru s-a întâlnit la sfârșitul lui iulie, se va întâlni și mâine și pe 11 septembrie și ni se va comunica decizia Consiliului și apoi noi, cei de la regii, Vom avea o reuniune ordinară a Comisiei Regii pe 17 septembrie, conform regulii 50. Apoi vom putea adopta raportul pe care îl, voi, îl vom transmite apoi uh, plenarei Parlamentului. Iată care este foaia de drum, foarte simplă și scurtă, pentru că am hotărât să acționăm astfel, foarte rapid. Iar în ceea ce privește în practicile, proastele practici, am discutat acest lucru în Comisia Regii. Am hotărât să cooperăm mai mult cu statele membre, să invităm mai mulți miniștri din statele membre, mai ales din țările în care sunt probleme. Deci avem de gând să invităm ministrul Elen, care se ocupă de politica de coeziune și de dezvoltare regională, și vom avea o discuție în legătură cu punerea în aplicare. Pentru că Comisia a făcut o propunere, Parlamentul a sprijinit propunerea, Consiliul va decide să sprijine propunerea și apoi rămâne de văzut ce face statele membre, statul membru. Deci ne vom ocupa și de controlarea acestor măsuri. Și o ultimă întrebare, vă rog. Maria Aroni from Athens uh, News Agency. Agenția de presă din Atena, ați spus că ați propus uh, o plată imediată, suma ați menționat-o, deci pentru anii 2015-2016. Vreau să vă întreb dacă ați identificat deja proiecte specifice și dacă da, în ce sectoare sunt acestea. Și în ce privește următoarea vizită în Grecia, ați spus că vă veți deplasa în Grecia în toamnă sau luna viitoare, uh, ce orașe veți vizita în Grecia, vă rog? Mulțumesc foarte mult. Așa cum a spus doamna Mihailova, acest buget uh, al UE este unul neutru, este doar un avans, deci o sumă care se plătește inițial și dorim ca plata să fie făcută rapid, dar nu e vorba de bani în plus, de bani suplimentare. Ce privește acea foaie de drum, uh, pe care v-a uh, menționat-o doamna Mihailova, sperăm că încă din luna octombrie avem prima tranșă de lichidități care să fie uh, injectate în economia elenă. Așa cum am spus, pentru 2014-2020 vom avea un miliard, iar pentru 2007-2013 încă un alt miliard și încă uh, Uh, jumătate de miliard din bugetul Greciei și cred că aceștia sunt deja uh, primii pași care, sperăm noi, uh, vor arăta caracterul urgent al adoptării acestor măsuri. Pentru că octombrie poate că nu este imediat neapărat, dar tot putem să avem un impact asupra economiei, pentru că știți bine că în uh, decembrie 2015 se încheie perioada respectivă de finanțare, iar procedura normală uh, nu ar permite ca banii respectivi să sosească acolo. În ce privește vizita mea, am stat acolo 5 zile, știți bine, m-am întâlnit cu miniștri, m-am dus în mai multe regiuni, m-am întâlnit cu diversi reprezentanți și guvernatori ai regiunilor respective și cred că ei înțeleg mai bine modul în care fondurile europene au schimbat uh, fața Greciei la 34 de ani de la aderare. Uh, deci uh, vorbesc numai despre fondurile structurale și de investiții aici. În acești 34 de ani, 73 de miliarde au uh, intrat în economia greacă, plus uh, încă 20 și ceva de miliarde în perioada actuală uh, de programare. Dacă faceți o comparație între situația din Grecia dinainte de anii 80 și acum veți vedea schimbările, le veți constata. Eu am vizitat foarte multe proiecte de succes Uh, Penepolez, podul care leagă uh, continentul de insule, un spital, uh, tot așa, banii cu investiții la Uniunea Europeană, mai bine de 5 miliarde la Atena, mă refer la metroul din Atena. Deci, cred că putem să vorbim despre adevărate schimbări pe care le-au adus fondurile europene și cred că mai ales în regiuni, la fața locului, oamenii chiar înțeleg uh, ce se întâmplă cu acești uh, bani europeni și cum au contribuit ei în ultimii cinci ani la schimbarea realității. Ministrul Satakis al economiei, așa am înțeles eu, uh, mă voi întâlni cu el la Atena, așa am vorbit, dar avem acum alegeri anticipate și există alte, alte situații politice. Așteptăm să vedem uh, cum va arăta noul guvern elen și, bineînțeles, că nu depindem uh, acum noi neapărat rezultatul alegerilor cu aceste măsuri și oricum nu noi influențăm, ci poporul va decide. În orice caz, în ce privește cercetarea, inovarea și specializarea inteligentă, pe acestea vom merge, vom marșa, acestea vor fi proiectele și ținem legătura, vă vom anunța uh, ce se va mai întâmpla, pentru că, bineînțeles, că ne dorim partenerii reali de dialog pentru următoarea perioadă de programare, însă este clar că vom sprijini pe deplin Grecia, vom merge umăr la umăr, pentru că e vorba de proiecte de înaltă ținută de mare calitate care să rezolve problema locurilor de muncă, mai cu seamă, știi bine, tietul are probleme în acest domeniu, în Grecia, știți foarte bine, și bineînțeles că vrem discuta și despre migrație, un alt subiect uh, pe care vom discuta cu autoritățile care vor uh, uh, sosi sau care vor și intra în atribuții în, uh, după alegeri, pentru că știm bine că, de pildă, situația uh, s-a schimbat în ultima vreme. Italia, de pildă, a accesat uh, fondul de dezvoltare regională pentru a oferi adăpost refugiaților. Astea sunt lucruri foarte recente, deci, într-adevăr, să vedem în ce măsură banii europeni, banii din fondurile acestea regionale pot fi folosite pentru aceste urgențe și, bineînțeles, că dorim să ajutăm Grecia pentru a face față cu brio și rapid uh, acestei um, crize umanitare pe care o traversează deja. Vă mulțumesc foarte mult. S-a terminat uh, timpul